Ladies and gentlemen, please take your seats. I need your list. yeah. Doamnelor și domnilor, vă rog uh, să luați loc, că trebuie să începem. Suntem în întârziere, deja cu 10 minute. Mai urmează, uh, sunt și alte comisii care urmează după noi. Așadar, declar uh, deschisă reuniunea și vreau să vă reamintesc că scopul acestei reuniuni este de a se constitui biroul comisiei prin alegerea președintelui și, bineînțeles, și a vicepreședintelor, conform articolului 204 din regulamentul de procedură. Vom alege mai întâi președintele și apoi vor fi aleși vicepreședinții sub președinția președintelui nou ales. Vă informez că mi s-a adus la cunoștință că următorii suple membrii supleanți au parte la vot. Îi le dau citire acum. Așadar, pentru domnul Lars Adagnuson, doamna Șuița, pentru doamna Michela Leomari, domnul Filip Juvin, pentru Lorenzo Ceza, Luis de Grandes Pascual, pentru Ramona Mănescu, Maria Gabriel, pentru Iaromir Ștetina, nu, domnia sa participă, pentru Eleni Teocratu, Renate Zomar, și pentru Nikos Andrulakis, Mintos Kirkos, domnul Richard Howitt nu este prezent, va fi înlocuit de Nina Gill, domnul Boris Zala va fi înlocuit de domnul Ișvan Uiheli, Domnul Joachim Starbati va fi înlocuit de Mare Hiurek, Ivo Weigl va fi înlocuit de Anneli Atenmachi. Pablo Iglesia va fi înlocuit de doamna Marie Cristin Vergia. Și Ulrike Lunacek va fi înlocuită de domnul Igor Șoltes. Voi cere acum secretar, secretariatului să verifice constituirea quorumului. Așa este. Vă reamintesc că articolul 208 spune că quorumul este constituit din o, cincime, eh, o pătrime din membri, adică 18 membri. Avem deci quorumul. și vreau să știu uh, care sunt propunerile pentru alegerea, pentru funcția de președinte. Candidatul trebuie să fie numit de către un grup politic sau de către 5% din membrii comisiei. Patru membri în cazul AFET. Văd că grupul PP l-a numit pe domnul Elmar Brock în funcție de președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe și cer acum domnului, întreb pe domnul Elmar Brock dacă consimte thank my group for this nomination. Mulțumesc grupului pentru această numire. <laughs> like in all democracies, there is no choice. Da, ca în orice democrație, n-ai avut de ales. Candidatul uh, îndeplinește obligația. Sunt informat că domnul Tarbati este aici. Și candidatul îndeplinește condițiile de a fi membru de plin al Comisiei și a semnat declarația de interes financiar. Și întreb dacă sunt și alte propuneri pentru această funcție. Se pare că nu e cazul. Așadar, trecem la alegerea noului președinte al Comisiei noastre prin aclamație. Deci cine este în favoarea domnului Brock? Da. Vedeți că domnul Brock a fost aclamat și în unanimitate numit, astfel încât îl invit să uh, se așeze pe acest scaun în calitate de președinte ca să ne continuăm reuniunea. So. Das muss alles getrennt sein. Ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc foarte mult și sper că vom continua colaborarea colegială și în următorii doi ani și jumătate. Știu că suntem de multe ori de păreri diferite, însă în ultimii ani totdeauna am reușit să construim punți și să obținem majorități cât se poate de largi la comisia noastră. Sper că așa vom continua și în uh, domeniile care ne interesează la ora actuală, în ciuda pozițiilor critice exprimate aici. Trecem acum la alegerea primului vicepreședinte. Haideți să vedem cine este candidat. De la grupul ECR, domnul Legupco a fost numit prim vicepreședinte. Mai sunt alte propuneri? Nu este cazul. Domnul Legutco este membru plin la comisia noastră și a completat și a semnat declarația de interese financiare, astfel îndeplinind condițiile pentru a candida. Dat fiindcă nu mai sunt alți candidați, domnul Howard a sosit și va vota, mi se spune. Veți vota? Da, aș avea un punct de procedură. Domnule Gutco, sunteți pregătiți să acceptați candidatura? Da, Am spus înainte că domnul, că domnul Legutco este propus de grupul ECR. Domnul Tanner vrea să mai spună ceva. Da, de obicei tradiția spune că cineva îl propune de la grup, nu dumneavoastră de la prezidiu. De obicei fiecare grup își propune candidații și vreau să spun un lucru despre domnul Legutco, un lucru foarte deosebit. Domnul Legutco a fost senator în Polonia, lider al delegației naționale și vicepreședinte la grupul nostru. Este de 5 ani membru în comisia noastră, așadar este cât se poate de calificat pentru acest post. Grupul ECR este mândru să îl propună drept candidat la postul de prim vicepreședinte al Comisiei AFET. Mulțumesc, domnule Tenac. Am procedat cum a procedat și domnul Pașcu în cazul, domnul Pașcu în cazul meu. Am spus că ECR-ul a numit pe această persoană, dar sigur că putem proceda și altfel. Mai sunt alți candidați? Atunci putem vota prin aclamare. The floor has Mr. Legutko. Domnul Legutko are cuvântul. Da, nu dorește să ia cuvântul, așa că venim la postul cel de cel de-al doilea vicepreședinte. Nu mai fac greșeala să citesc eu, ci întreb grupurile care sunt propunerile. GUE, Vă rog. Nici o propunere de la GUE? Ba da, vă rog. Știu că nu vedeți bine la stânga, nu-i așa? Ba, mie mi se pare că exact pe dos. Mrs. Marina Albiol, second vice chairwoman of this committee. Cue o propune pe doamna Maria Angelo Albiol, uh, născută în Valencia, Spania, a, născu, a participat la mișcarea uh, Păcii și Solidarității din anul 2000, ca tânăr activist, s-a mm, concentrat pe America Latină, a fost aleasă în 2007 în Parlamentul Regional din Comunitatea Valenciană, până la alegerea sa ca europarlamentar, de la alegerea sa ca europarlamentar a fost uh, membru a Comisiei pentru Drepturile Omului și a participat la alegeri pe lista Stângii Unite. Mulțumesc, alte candidaturi? Nu e cazul. Uh, uh, Frau Doamna Albiol este membra la comisia noastră și a completat și a semnat declarația de interese financiare, așadar îndeplinește condițiile pentru a candida. Dat fiindcă nu mai sunt contracandidați, haideți să o votăm prin aclamare. Frau Abiol, sind Sie bereit? Doamna Abiol, acceptați acest post? Da. Ok. Herzlichen Dank und herz Mulțumesc și felicitări. Die kommt schon. Wir kommen damit. Trecem acum la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Grupul socialist poate acum să facă o propunere. Vă rog, domnule Howitt. Uh, firstly, apologies uh, for my lateness, but I'm very to. Uh, voi, îl voi propune pe domnul Ioan Pașcu funcția de vicepreședinte. Domnul Pașcu este un, a fost deja un distins vicepreședinte al acestei comisii în fosta legislatură, este fost uh, ministru al apărării în România și are un interes special în apărare și securitate, dar de asemenea este expert în probleme de afacere de afaceri externe în general și ne face mare plăcere să-l numim ca vicepreședinte al acestei comisii. Mulțumesc, mai sunt alte propuneri? Nu. Domnul Pașcu îndeplinește condițiile, este membru la comisia noastră și, de asemenea, a depus declarația de interese financiare. Mai sunt alte propuneri? Nu. Atunci putem uh, să îl alegem pe domnul Pașcu prin aclamare. Domnule Pașcu, acceptați acest post? Felicitări! Vă rog frumos să veniți aici la prezidiu. Trecem acum la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Aici avem o propunere din partea EFDD. Vă rog. Grazie Presidente, O il grandissimo onore. Mulțumesc, domnule președinte, mare onoare să prezint pe doamna Iveta Gricule din Letonia, ca fiind candidata noastră. A fost aleasă deja de două ori în Parlamentul Leton, a fost membra Comisiei de Afaceri Externe și vicepreședinte acestei comisii de două ori, șef de delegație la OCDE și membra delegației pentru NATO, deci grupul nostru consideră că are un foarte bun curriculum vitae și va putea să-și îndeplinească foarte bine funcția în birou și sperăm că să nu se întâmple astăzi cum s-a întâmplat în alte comisii. Astăzi Comisia AFET să respecte drepturile, dreptul grupurilor mai mici, să fie reprezentate și ele la biroul comisiilor. Și și dreptul Letoniei să aibă o vicepreședinte în această comisie. Mulțumesc. Herzlichen Dank. Mulțumesc și colega noastră îndeplinește condițiile. Doamna Grigule este membră la Comisia FED și a depus declarația de interese financiare. Mai sunt alte propuneri? Domnule Preda? Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE voi prezenta candidatura domnului Andrei Plenković din Croația mult timp uh, a fost diplomat, 17 ani de zile a fost secretar de stat pentru afaceri europene în țara sa. Aș, ar fi trebuit să încep cu asta. E ales pentru a doua oară în acest parlament și înainte a, uh, a fost șeful Comisiei Parlamentare Mixte Croația Parlament European. Deci grupul PPE susține candidatura domnului Plenković aici, așezat aici uh, lângă mine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mai sunt și alte propuneri? Nu. M-am uh, informat chiar acum și domnul Plenković a completat și a depus declarația de interese financiare și este membru la comisia noastră, deci îndeplinește condițiile pentru a candida. Vom trece acum la un vot secret și uh, vă rog să transmiteți buletinele de vot.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 green is candidate one, and red red red is candidate uh, number two. And uh, how is it? Then? Okay, we do not with. Mm, vom uh, proceda după cum urmează. Cu roșu va fi doamna Grigule, ba nu, cu verde va fi doamna Grigule și cu roșu va fi domnul Plencovici. Alb este butonul pentru abținere. Mrs. Grigule is nominated by Doamna Grigule este numită de EFDD, iar domnul Plenković este candidatul din partea PPE. Grigule, Grigule butonul verde, Plenković butonul roșu. Yeah. Un punct de procedură. Um, I do recollect having been on the screen a long Mi-amintesc că a fost o încercare similară acum 5 ani cu domnul Prevera um, pentru a încălca sistemul de ond. Eu nu sunt membru EFD, dar dacă încălcăm sistemul pentru un grup, îl încălcăm pentru toate grupurile. Deci nu este reglementar să uh, propunem un candidat împotriva semnului Don, pentru că acesta protejează toate grupurile minoritare. Deci, dacă facem o încălcare de data asta, vom, vom crea un precedent. Vă rog să explice pe ul de ce se întâmplă ce, ce se întâmplă. Nothing. Eu sunt președinte nou ales, nu știu nimic prin definiție. <laughs> But uh, I think it happened. Să cred că s-a mai întâmplat deja. Uh, și chiar în aceste zile, dacă există o contracandidatură, eu nu pot să o opresc. Este procesul democratic. Vă rog. Domnul Fleckenstein, știu că regulamentul de procedură prevede ca înaintea unei alegeri să se poată face propuneri și dacă cineva mai dorește să candideze, are dreptul să o facă și voiam să spun ca să nu fie neînțelegeri, eu sunt de la socialiști și democrați. Da, dar cota asta funcționează numai la socialiști, spune președintele. So, good red is dead red, yeah. Let, let's vote. Haideți să trecem la vot. It's open.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 Vă rog la fiecare grup să verificați uh, dacă respectați numărul de membri. Am înțeles că de la ECR e o persoană în plus și doi membri în plus. So, the EPP has de la PP, 21 de voturi. Vă rog să verificați. SND 18 voturi, 18 uh, deci 18, 18 la socialiști, 7 la uh, ALDE, 7 la ECR, FDD 5, Verzi 5, neafiliați 5. Vă rog, îi rog pe coordonator să verifice. Is that done? Every group is in order? Gata? E în regulă la toate grupurile? Haideți să verificăm din nou. Votul s-a deschis. It's against 74 members, but the committee has only... Iarăși sunt 74 de voturi, dar noi suntem doar 71 de membri la comisie. 73, no, it's still two too much. Toți sunt două voturi în plus. Who has not to vote. Dacă nu aveți dreptul de vot, vă rog să scoateți cartela din consolă. It's not seven Still one too much. Tot e un vot în plus. Still one. Tot avem un vot în plus. De la ce grup? Toată lumea a verificat? Hmm? Don't forget the members of the bureau. Yeah, but uh, part of it The members of the bureaus are members of their... Membrii din birou sunt membri și ei în grupurile lor, deci. Gata, e bine. Să votăm. Now the people are leaving don't know what's going on there. So, so uh, 68, still three missing, but then not. We close. S-a închis votul. Mrs. Grigula got... Doamna Grigula are 11 voturi și domnul Plenković 46. Domnule Plenković, acceptați acest vot? Da, mulțumesc foarte mult. Bine, vă rog să luați loc aici în față. Mulțumesc, Das Am ajuns acum la punctul 3 de pe ordine de zi, calendarul reuniunilor până la sfârșitul anului. Avem două zile de joi care mie nu mi se par prea potrivite, pentru că atunci sunt sălile cam goale. Mai bine e joi dimineața. Cred că pentru anul acesta nu se mai poate schimba, dar vreau să rog secretariatul să fie atent pentru anul viitor. Să nu mai avem din nou ședințe joia, joi după masa, pentru că sigur că trebuie să mergem cu toții în circumscripții și întotdeauna apare pericolul atunci când avem reuniuni joi după masa să fie participarea destul de limitată. Sper să se rezolve. Dumneavoastră de la secretariat sunteți aici și toată săptămâna, noi avem și treabă în altă parte. Asta este, așa e aici în Parlament, responsabilitățile noastre sunt diferite și calendarul trebuie să respecte particularitățile noastre. Însă pentru anul acesta nu cred că se mai poate rezolva. Sunteți gata să votăm acest calendar? E cineva împotrivă? Nu? Atunci se consideră adoptat. Și trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, regimul lingvistic. În... Mie mi se pare cam ciudat să se spună așa când folosești cuvântul lingvistic și cuvântul profil sau regim împreună. Nu avem uh, irlandeză, malteză și finlandeză la reuniunea noastră constitutivă, în rest avem toate celelalte limbi, spune președintele. Are cineva obiecții? Trebuie să... Ar trebui să mai votăm dacă se mai schimbă componența comisiei noastre. Da, cred că dacă nu sunt obiecții putem considera profilul lingvistic adoptat. Mulțumesc foarte mult! Și trecem acum la calendar până la vacanța de vară. Mai avem o reuniune la Strasburg, nu mai știu în ce zi. Probabil joia vom mai avea o reuniune joi dimineață. În rest, reuniunile obișnuite încep la 1 septembrie. Aș vrea să-i rog pe coordonatori să fie atenți de pe acum. Voi încerca miercuri pe la 9, 9 și un sfert să uh, organizez o reuniune de birou extins și vă rog să vă pregătiți pentru că s-ar putea să trebuiască să luăm niște decizii atunci. Dacă nu ne mai vedem până la vacanța de vară, vreau să vă spun tuturor că ar trebui să decidem și cui acordăm rapoartele, deci trebuie să începem cât se poate de rapid cu rapoartele pentru Ucraina, Georgia și Moldova și bugetul. Deci vreau să rog grupurile să se pregătească, să se gândească și la reuniunea coordonatorilor să ajungem la o decizie pentru ca colegii să-și poată începe treaba înainte de vacanța de vară. Mulțumesc mult, până data viitoare, vă urez o zi frumoasă și vă mulțumesc!